Okay, we start. No. Haideți să începem. Nu este nimeni de la secretariat deocamdată. Ok. Herzlich willkommen. Happy welcome here. Bine ați venit. Vedeți că astăzi avem aici flori, pentru că avem o sesiune deosebit de frumoasă Începem, avem o ordine de zi destul de plină și de aceea ar trebui să începem uh, la timp. Prima chestiune, în legătură cu ordinea de zi, uh, adoptarea ordinii de zi. Uh. Aș dori să vă comunic că adăugăm punctul 17a, și anume un schimb de opinii cu privire la COP16, Colegii care au elaborat uh, proiectul au solicitat aceast, acest schimb de opinii. Apoi, în al doi, punctul 2, comunicările președintelui. Aici pot să fiu foarte succint la aceeași temă. Știți că cu ceva vreme în urmă, după dezbaterea din Comisia de Mediu, am discutat cum anume vrem să luăm poziție față de această chestiune. <clears throat> Doamna Corola era responsabilă de acest proiect, doamna Ec, domnul Tosnovski, domnul Jado și domnul Matias Savela au colaborat, au ajuns la un compromis care a fost semnat de toată lumea și așa cum am discutat, l-am transmis Comisiei Envi și plec de la premisa că a fost adoptată ca atare fără să trebuiască să mai fie supus la vot. Uh, dezbaterea, cum vă spuneam, însă o vom relua la solicitarea colegilor. <clears throat> și acum se pare că avem o problemă. Aproape că am putea trece la următorul punct pe ordinea de zi și anume punctul către o nouă strategie energetică pentru Europa. Am să încerc să vă povestesc eu câte ceva. Știți că am avut mai multe runde de dezbateri, însă data trecută am fost uh, sub presiunea timpului și de aceea îi promisesem doamnei uh, Bobinska să reluăm această temă încă o dată, de aceea figurează ca punctul 4 de pe ordinea noastră de zi actuală ca să putem detalia problematica. Cu toții Știți că în paralel au loc deja discuții între raportorii din umbră, asta în primul rând și în al doilea rând, și între coordonatori <clears throat> pentru a vedea când și cum se pot înaintea amendamente de compromis, pentru că știți că la raportul doamnei Colarska bobinska au fost uh, foarte multe amendamente înaintate și de aceea colega noastră uh, Bobinska a încercat să facă în așa fel încât să nu trebuiască să votăm sute de amendamente, ci uh, doar un număr mai redus. Sigur că acest lucru nu va fi posibil în toate cazurile fără un acord politic, vor fi ceva probleme, dar în momentul de față se încearcă găsirea unor compromisuri și știu că acest lucru înseamnă foarte, foarte multă muncă. S-a așezat și colega noastră, astfel încât cred că pot să-i dau acum cuvântul, v-am povestit suficient, așadar îi dau cuvântul colegei Colarska bobinska pentru a ne informa care sunt ultimele evoluții la această temă. Mai există câteva observații de procedură, la care însă voi reveni. Pentru început însă, colega Kolarska-Bobinska, aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much. Um, Mulțumesc foarte mult pentru introducerea dumneavoastră binevoitoare. Într-adevăr, sunt anumite confuzii legate de uh, calendar și trebuie să vă spun că sunt destul de îngrijorată de faptul că Parlamentul, uh, că Parlamentul a fost rugat de comisie să prezinte acest raport urgent pentru ca avizul nostru să fie luat în considerare în uh, strategia energetică ce va urma. Noi am făcut tot ce am putut, raportorii din umbră, colegii și cu mine, și cu toate astea se pare că raportul nostru va fi votat în plenară după, ce, uh, după acceptarea comisiei. Deci, din afară, va părea că, indiferent ce spunem noi în legătură cu o temă atât de importantă, nu este luat în considerare de comisie. Ne confruntăm chiar cu o problemă care sper eu să se rezolve, și anume, comisia va vota dacă să ne accepte raportul la 12 ore de la dezbaterea din ITRE. Este uh, mare păcat că e așa, pentru că transmitem lumii exterioare semnalul că Parlamentul European și Comisia noastră nu sunt luați în serios și nu dorim să se ajungă în această situație. În ceea ce privește anumite aspecte. După cum știți, au fost 428 de amendamente la acest raport, ceea ce înseamnă cam 10 amendamente la fiecare alineat. Deci fiecare alineat din acest raport este un compromis. De aceea vă rog să fiți înțelegători pentru că compromisurile nu includ formulările exacte pe care le-ați dorit fiecare, dar includ toate ideile și sper ca să se țină cont de acest lucru. De asemenea, compromisurile trebuie să fie ușor de înțeles. Noi facem aici legislație și avize pentru cetățeni, nu numai pentru noi, de aceea a trebuit să mai scurtez anumite părți și să le fac mai ușor de înțeles. Am avut o primă rundă de reuniuni cu raportorii din umbră și acestea au fost foarte rodnice și foarte promițătoare pentru raportul final. Mai avem doar o săptămână ca să rezolvăm toate compromisurile. Este o perioadă cu adevărat foarte scurtă Vom vedea săptămâna viitoare ce se va putea rezolva până atunci. Și sunt uh, puține chestiuni de conflict. Vom încerca să ajungem la compromisuri chiar și în legătură cu acestea, dar dacă nu vom reuși, probabil că vor trebui să fie votate. Unul dintre aceste lucruri este chestiunea energiei nucleare și evident că aici există diferite opinii în cadrul PPE, dar și în cadrul altor grupuri. Și trebuie să ajungem la un compromis. După cum v-am spus, este un subiect foarte important pentru mixul energetic, pentru fiecare stat și vom uh, lucra la găsirea unui compromis și sper să uh, și reușim să îl obținem. Încă un lucru problematic este reprezentat de obiectivele obligatorii de eficiență energetică. După cum știți, este greu pentru unii membri ai comisiei noastre și pentru unele state să le accepte. Este o problemă foarte mult discutată iar uh, sugestia mea este ca toate amendamentele referitoare la acest subiect, care îmi cer mie să includ acest subiect în raport, trebuie să fie transferate la raportul domnului Benson, care se referă care este discutat în același timp cu raportul meu și se referă doar la eficiența energetică. Haideți, vă rog frumos, să nu deschidem această dezbatere în raportul meu. Haideți să ne concentrăm pe uh, obiectivele obligatorii care sunt esențiale pentru multe grupuri în raportul domnului Benson. Nu doar ca să amânăm conflictul, ci și pentru că eu cred că planificarea energetică pe următorii 10 ani pentru Europa ar trebui să reprezinte unul din principalele noastre obiective politice, una din principalele orientări. Și trebuie să discutăm în amănunt această chestiune foarte importantă, dar și foarte specializată. Un alt lucru greu de acceptat pentru unii și care a apărut în discuții este finanțarea. În cazul energiei, e vorba de un domeniu în care se fac prea puține investiții și unde este o necesară o mare implicare financiară. Toată lumea spune, haideți să finanțăm una, haideți să dăm bani în partea cealaltă, haideți să susținem anumite proiecte. Deci trebuie să acționăm în mod mai sustenabil pe plan financiar. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, un subiect important pentru, uh, pentru uh, grupurile legate de gaz ale președintelui Buzek. Cred că e o idee foarte bună și cred că dacă ne îndreptăm către o piață comună, către o comunitate în domeniul energetic, trebuie să uh, susținem aceste uh, mecanisme de achiziții. Credem, cred că putem face mult mai mult la nivelul Uniunii Europene decât se poate face în statele membre separat, dar poate că nu toată lumea e de acord, așa că aș dori să-mi spuneți ce părere aveți. Și spun asta pentru că domnul Svoboda a sugerat această situație. Am încercat să includem cât de multe amendamente am putut în compromisuri. Însă sunt niște amendamente de interes uh, deosebit în întregul text pe subiecte specifice. Și noi am încercat să contopim aceste alineate într-o singură categorie, deci vă veți regăsi amendamentele sub aceste paragraf, sub aceste alineate umbrelă, dacă pot să le spun așa. Dragi colegi, dacă ne uităm la amendamente chiar acum, știu că puteți uh, să vă gândiți care dintre ele aduc ceva în plus raportului și care ar putea să fie retrase. Sunt unul, două sau trei. Așadar, mai avem o săptămână să lucrăm la acest raport. Sper să ajungem la un compromis foarte bun, așa cum se prefigurează acum. Și vreau să mulțumesc în mod deosebit consilierilor și personalului nostru care în aceste situații de criză, din punct de vedere al calendarului, lucrează din greu și vreau să-mi cer scuze față de raportorii din umbră pentru că îi grăbesc atât de tare. Mulțumesc foarte mult! Doamna Corhola, permiteți-mi să vă mulțumesc foarte mult pentru informații și explicații și, în al doilea rând, uh, pentru lucrările care au loc în astfel de condiții. Are cuvântul domnul Rode pentru început. For... Mulțumesc foarte mult. În primul rând doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru uh, modul uh, foarte abil în care a rezolvat această problemă. Este foarte dificil, uh, fără multe amendamente, dar cred că până acum v-ați descurcat foarte bine. Cu toții avem prioritățile noastre personale, dar citind amendamentele, am tras concluzia că putem ajunge uh, la amendamente de compromis. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe cercetare, um, dezvoltare și energii regenerabile. De asemenea, aș dori ca acest raport să sublinieze ocaziile, oportunitățile economice și tranziția la o economie durabilă și ecologică. Nu sunt uh, foarte îngrijorat uh, în legătură cu um, conținutul raportului, cu esența lui. În schimb, sunt uh, îngrijorat în privința modificărilor calendarului pe care le-a anunțat Comisia, dacă am înțeles eu bine. Și aceasta fiind o problemă pe care a menționat-o și doamna Bobinska. un Consider că este complet inacceptabil ca Comisia să modifice acest calendar. Dacă într-adevăr este așa, dacă, și dacă într-adevăr com, Comisia își va publica planul în ceea ce privește eficiența energetică pe 27. Și da, că într-adevăr așa stau lucrurile, propun ca președintele nostru să înainteze o scrisoare către comisie în care să sublinieze în mod foarte clar că acest lucru nu este acceptabil pentru Parlament. Însă poate că domnul președinte poate clarifica aceste lucruri. Mulțumesc, domnule coleg vicepreședinte, voi încerca să dau un răspuns. În primul rând, Dat fiind faptul că am avut uh, deja o dezbatere înainte de Strasburg, am vorbit uh, și cu domnul Oettinger, care atunci mi-a promis uh, că acest lucru se va întâmpla abia pe 3 <clears throat> octombrie. <clears throat> Apoi ieri sau alaltă ieri au existat știrile de care ați vorbit și dumneavoastră și anume că <clears throat> a fost pus pe agenda comisiei pe 27 și ca și dumneavoastră nici mie nu mi s-a părut ok acest lucru pentru că odată ce faci promisiuni trebuie să și le respecti și în consecință am înaintat o solicitare și cabinetul domnului Oettinger mi-a transmis că în mod formal acest punct trebuie să figureze pe pe agenda comisiei pe 27 pentru că pe data de 3 comisia are o săptămână verde, ceea ce este o greșeală. Dar asta este până la urmă baza procedurală. Dacă lucrurile se vor schimba, va trebui să tragem consecințe în ceea ce privește desfășurarea lucrărilor noastre și uh, și în ceea ce privește modul în care noi uh, colaborăm cu Comisia, pentru că suntem deja sub presiune de timp și găsisem o soluție de comun acord pentru începutul lunii noiembrie și am pretenția ca să se și respecte acest lucru. Dacă lucrurile se mai schimbă încă o dată, va trebui să tragem, sigur, consecințele și în ceea ce privește uh, votul nostru. Am să dau în cele ce urmează cuvântul domnului Savela, tot raportor din umbră. Πρώτα απ' όλα με τους συναδέλφους κύριε, κύριε, κυρίους Κόφερ και Τσουκαλά. Da, vrem să spun că am propus împreună cu domnul Buticofer un nou recital, un nou considerent. Aș dori să felicit în primul rând raportoarea, doamna Bobinska, a făcut o muncă excelentă pe un dosar care este cu adevărat important, este cu adevărat strategic. Extrem de important pentru Uniunea Europeană și pentru cetățeni. O felicit așadar pe doamna Bobinska. În ceea ce privește propunerile noastre, împreună cu domnul Butikofer am propus un nou considerent care reamintește Comisiei că aceasta, Comisia, adică, a expri- și-a exprimat intenția de a uh, conduce un studiu pentru un plan de acțiune. Da, acesta este propunerea noastră de considerent. Și la alineatul 4, din motive de logică, am introdus termenul pe termen mediu. Adică, spunem acolo că avem planuri de acțiune pe termen scurt, și, ca să fim logici, cred că ar trebui să vorbim de termen mediu. La alineatul 28, la sfârșitul textului, textul spune că despre grupurile uh, despre tipurile de energii regenerabile, despre grupurile regionale, îmi cer scuze, pe piața energiilor regenerabile și ca să fim realiști, cred că aici ar trebui să punem pe termen lung și nu pe termen mediu, pentru că în foarte multe documente cred că trebuie să dăm dovadă de realism, adică dacă ne dorim să avem o adevărată piață regională a energiilor regenerabile, ne trebuie mai mult timp. Ca urmare, trebuie să fim realiști și propunem să vorbim aici de perspectivele pe termen lung și nu pe termen mediu. Mă refer la ultimul rând de la alinatul 28. Ultima observație și ultima adăugire se referă la punctul 32. Se vorbește aici uh, despre comunitatea energiei și cred că ar trebui uh, și se vorbește despre extinderea către alți actori uh, din uh, Orientul Mijlociu și din Orientul Apropiat. Și uh, aș dori să vă reamintesc că săptămâna trecută la Strasburg, comisarul Oettinger a confirmat în plenară, într-un mod foarte clar, că se va pune accentul pe țările care produc energie și a menționat Orientul Mijlociu și Catarul. De aceea, la alinatul 32, propun să adăugăm următoarea frază. Adică, deci solicită extinderea în continuare a numărului de membri al comunității energiei pentru a include țări producătoare de energie ca țările din Orientul Mijlociu și din Golf. Mulțumesc! Aș dori să dau acum cuvântul colegului Gurk și asta datorită faptului că promisesem data trecută că cei care au rămas pe lista de vorbitori vor avea cuvântul primii. Vă rog așadar. Köszönöm a szót, elnök úr. meg, hogy... Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mă alătur antevorbitorilor mei în două privințe. În primul rând, în ceea ce privește atitudinea Comisiei, aceasta mi se pare inacceptabilă, pentru că dacă așa rămân lucrurile, se ajunge la o conferință de specialitate unde noi nu ne putem exercita de rolul de Parlament European. Și cred că acest lucru trebuie să fie avut în vedere de comisie atunci când este vorba de o chestiune strategică. În al doilea rând, Trebuie să spun și să recunosc că doamna raportoare are o misiune foarte grea, ținând cont de fapt de volumul de muncă și de numărul de amendamente înaintate. Probabil că dânsa s-ar bucura dacă anumite amendamente ar putea fi retrase însă eu nu voi face acest lucru și voi încerca să vin în întâmpinarea dânsei, pledând pentru amendamentele pe care le-am înaintat eu. Aș dori să mă refer în primul rând la chestiunea creării de locuri de muncă. Raportul atrage pe bună dreptate atenția asupra faptului că în următorul Uh, în următoarea planificare financiară ar trebui prevăzute mai multe fonduri pentru investiții în domeniul energetic. Însă cred că aceste resurse suplimentare ar trebui investite în acele locuri unde se pot crea mai multe locuri de muncă. Apoi, planul de redresare economică a avut și câteva uh, deficiențe, e acum momentul să le corectăm, astfel încât uh, să uh, poată fi create mai multe locuri de muncă și acest aspect uh, vreau neapărat să fie preluat în raport. În al doilea rând, un aspect pozitiv uh, din raport este faptul că anumite investiții sunt denumite foarte clar și cu curaj, cum ar fi uh, Nabucco. Acest lucru este salutar și suntem perfect de acord. Dar eu consider că la cea de-a doua revizuire, obiectivele inițiale nu și-au pierdut uh, cu nimic importanța și nu putem să le pierdem din vedere pentru că și acest lucru ar fi un mesaj. Și sunt convins că și acestea ar trebui denumite clar coridorul sudic, uh, cercul de energie nord-sud, rețele offshore în Marea Nordului, etc. Desigur, raportul nu trebuie să devină prea lung, dar nu cred că aceste puncte vor uh, spori uh, sau vor lungi mult prea mult raportul dacă vor fi preluate. În al treilea rând, uh, sunt de acord cu sprijinirea investițiilor, însă fondurile comunitare nu vor fi suficiente pentru a asigura finanțarea necesară. Nu trebuie să uităm nici de stimulentele de piață. Eu cred că și statele membre ar trebui să-și armonizeze stimulentele de piață pentru piața energiei prin uh, măsuri fiscale, de exemplu, pentru că toate acestea pot duce la, fi- finalizarea sau mai bună funcționare a pieței interne. Un ultimul punct la care aș dori să mă refer se referă la energiile regenerabile, respectiv autorizarea acestora. Sigur că obiectivul acestui raport nu este acela de a detalia uh, energiile regenerabile. Înțeleg acest lucru, dar cred că la capitolul care se referă la siguranță energetică, energiile regenerabile ar trebui să capete o importanță mai mare pentru că pot contribui la creșterea eficienței energetice și pot diminua dependența Uniunii Europene, și aici mă gândesc la gaze, de alte surse. Și aici mă gândesc la țările din Est. De aceea, cred că statele membre ar trebui armoniza, armon, să armonizeze procesul de acordare a autorizațiilor pentru energiile regenerabile și în calitate de reprezentant al unui stat membru unde e nevoie de 450 de autorizații pentru a face o investiție în domeniul energiilor regenerabile, pot spune acest lucru. Acestea sunt chestiunile vis-a-vis -vis de care am înaintat amendamente. Sper că acestea vor putea să intre în, în raportul dumneavoastră doamnă raportoare. Mulțumesc, spune președintele. Mai am încă o intervenție din partea unui raportor din umbră, domnul Șimanski. Vă rog. Ja wypada mi tylko się przyłączyć do tych głosów, które... Mulțumesc. Aș dori și eu, uh, ca și antevorbitorii mei, să îmi exprim uh, nemulțumirea pentru că probabil raportul nostru nu va avea nicio influență asupra comunicării comisiei. Noi ne-am demarat lucrările din timp, înainte de comunicarea inițială a comisiei, iar acum probabil lucrările noastre nu vor duce la nimic. Foarte multe amendamente au fost înaintate, mulți deputați doresc să influențeze strategia Comisiei Europene. De aceea îl rog pe președintele nostru să se respecte calendarul pentru ca vocea Parlamentului să poată fi auzită. Eu cred că acest raport este un bun început. Grupul nostru a înaintat uh, multe amendamente. Eu cred că putem uh, să contăm și pe multe amendamente de compromis. Cred că pe viitor va trebui să facem mai multe și pentru cetățenii Europei și de aceea sperăm ca diversificarea surselor de energie să aducă o contribuție pozitivă pentru că acest lucru înseamnă până la urmă diversificarea surselor uh, și lupta pentru uh, a-și câștiga sau păstra clienții. Și un alt aspect uh, energia nucleară, aici nu este vorba doar de emisiile scăzute pentru producerea acestui tip de energie. Noi ne vom concentra asupra acestui subiect și sper că ne vom finaliza lucrările în timp, astfel încât vocea Parlamentului să poată fi auzită. Mulțumesc, spune președintele, domnul Carenț are cuvântul în cele ce urmează. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voiam și eu să o felicit pe doamna Kolarska-Bobinska la început pentru treaba extraordinară pe care a făcut-o. Amendamentele par multe, dar sunt rapoarte care au și mai multe, deci sunt convins că doamna raportor va reuși să ne prezinte alegeri clare. Vreau să subliniez doar un singur aspect din acest raport mi se pare, de fapt, că raportul este foarte bun și vreau să subliniez cât de important este să uh, punem accentul pe interconexiuni care să funcționeze și pe piața electricității și pe piața gazului, ca să avem o adevărată rețea europeană. Asta vizează doi factori. Izolarea anumitor uh, state trebuie să uh, nu mai existe și mai important, mai ales dacă ne gândim la prețurile actuale, despre, dacă ne gândim la ce avem nevoie și ce fel de legislație putem adopta care să amelioreze situația economică din statele membre, un uh, subiect, un lucru pe care îl putem face este să încurajăm în toate domeniile concurența, pentru că o concurență sporită în toate domeniile reduce prețurile la consumator iar energia nu face excepție. Cred că este important să uh, încercăm să obținem o piață unificată a energiei în Europa. Și o precondiție pentru piața unificată este reprezentată de rețele unificate. Obiectivul acestei piețe ar fi să uh, oferăm cele mai bune costuri, cele mai bune prețuri și cele mai mici costuri pentru consumatorul final – și asta uh, este o chestiune care ține de mai multe puncte din raport și vreau să vă zic că noi trebuie să susținem această temă și să subliniem necesitatea de a crea rețele ca să avem condițiile preliminare pentru o piață deschisă a energiei în Europa. Mulțumesc mult! Mulțumesc, urmează colegul Gerec. Dziękuję bardzo. Bardzo trudno. Mulțumesc. Este un proiect foarte dificil pe care ne-l prezintă doamna Bobinska. Este inițiativa noastră și se pare că în cadrul acestui proiect de raport am uh, tratat deja toate aspectele este până la urmă un fel de vot de neîncredere, pentru că vrem să îmbunătățim lucruri pe care le-am convenit anterior. Însă viața diferă de teorie. În ultimul pachet cu privire la energie și climă, constatasem că cărbunele va mai juca un rol important uh, în producția de energie pentru mult timp de acum încolo. Cărbunele este un fel de obstacol pentru că nu ar trebui utilizată doar unilateral această tehnologie a captării și stocării carbonului. Sunt doar parțial de acord cu faptul că ar trebui să ținem cont de detaliile din raportul domnului Bent. Dacă vorbim de productivitate, putem vorbi în acest caz de 80%. Dacă o astfel de centrală ar putea fi construită în Ungaria, dacă, în condițiile în care ar exista și un depozit de captare și stocare a carbonului. Am putea oare prevedea acest lucru pentru centrale care funcționează pe bază de păcură? Eu cred că aici este un punct care mai trebuie clarificat. Eu cred că acest raport uh, are menirea de a fi un fel de recomandare pentru comisie. Nu este o rezoluție legislativă și de aceea cred că mai putem corecta anumite lucruri. Eu cred că acest pachet a fost redacat sub influența grupului verzilor, pentru că aceștia credeau că COP15 este ceva foarte important, că Europa ar trebui să arate lumii întregi cum anume pot fi reduse emisiile, iar acum ne confruntăm cu criza, iar criza bate și la ușile Poloniei, criza energetică. De aceea aș dori să-mi uh, sprijin cu aceste cuvinte amendamentul pe care l-am înaintat. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc colegei Bobinska pentru activitatea de depusă și permiteți-mi câteva observații. Sigur, e dificil să elaborezi o strategie generală atunci când te confrunți cu multe amendamente care își urmăresc anumite interese speciale și de aceea trebuie să-i dau dreptate colegei și anume că aceste amendamente ar putea fi înaintate pe anumite uh, acte legislative speciale care vor mai urma. Eu sper că cu toții suntem de acord că ne dorim o economie cu emisii reduse de um, carbon. Sigur că de la țară la țară accentul este pus diferit în ceea ce privește mixul energetic. În Austria, de exemplu, producția hidroelectrică este mai ridicată, dar cred că fiecare uh, poate să uh, regleze aceste lucruri și acest Uh, aspect se referă nu doar la carbune, ci și la alte forme de energie. Acum, în ceea ce privește finanțarea, eu cred că dacă se solicită tot mereu mai multe uh, fonduri pentru investiții în uh, infrastructură, trebuie cumva să vedem și cum se poate face acest lucru în buget. Pentru că dacă suntem de părere, și asta trebuie să fie o decizie politică, dacă uh, că astfel de investiții trebuie susținute și din bugetul european, ar trebui să facem acest lucru pe toată linia, în toate comisiile din Parlament. Și dacă uh, pentru că dacă în Comisia de Buget se consideră că ar trebui să reducem aceste uh, cheltuieli, și asta mă duce la următorul punct, doamna Bubinska s-a referit și la comunitatea energetică. Eu cred că acum trebuie, sau este important să ne gândim că după tratatul de la Lisabona, constat că tot mai mulți experți și politicieni de la nivel național spun că, un, că e nevoie de mai multă Europa pentru a putea face o politică energetică eficientă. Fie că e vorba de racordări la rețea sau de ponderea diferitelor surse de energie regenerabile. Trebuie să existe o, o rețea europeană sau, așa cum ați spus și dumneavoastră, um, pentru a avea mai multă forță de negociere, fie că e vorba de Rusia, de țările din Caucaz sau dacă concurăm cu China în ceea ce privește achiziționarea acestor resurse. O astfel de comunitate ne-ar întări, ne-ar consolida capacitatea politică. Asta fără să renunțăm la diferențele noastre. De aceea trebuie să avem o politică energetică care să fie mai mult decât a fost până acum. Am avut uh, ocazia să discut și cu Mario Monte, care dorește schimbarea pieței interne și care a spus că uh, da, alții consideră că piața internă nu este importantă și se referea la Rusia, etc. Noi însă trebuie să elaborăm o strategie în Europa care să lege finalizarea pieței interne, ceea ce am făcut prin cel de-al uh, treilea pachet cu privire la piața internă, cu uh, un, un fel de alianță și între sectorul nostru nostru uh, privat care să aibă astfel o forță mai mare de negociere. L-auzisem și pe comisarul Oettinger spunând că ar trebui să acordăm o mai mare atenție chestiunilor pragmatice și dicur are dreptate, dar acest Parlament, prin raportul lui Popinska, ar putea da un semnal cum că nu suntem mulțumiți cu ceea ce am obținut până acum, fără să atacăm acum tratatul de la Lisabona, pentru că oricum știți foarte bine că a fost dificil să se ajungă la el. Dar în cadrul acestui tratat ar trebui să consolidăm dimensiunea energetică a Uniunii Europene. Cred că este important. Mă bucură și faptul că există susțineri din partea uh, președintelui uh, Buzek și uh, mă bucur M-aș bucura dacă colega Bobins, care include acest lucru în raportul său, pentru că uh, ar fi un semnal pe care nu îl putem da prin alte rapoarte. și să știți că cei care lucrează în domeniul energetic în Europa doresc mai mult Europa pentru că își dau seama că au ajuns la limita propriilor granițe și că sunt mai puternici dacă acționează împreună. Urmează acum domnul Saros. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să subliniez faptul că acest raport este extrem de important. Împreună cu trei colegi de la ITRE am depus cinci amendamente și sperăm că vor fi incluse în raport. Apreciez foarte mult eforturile doamnei Kolarska-Bobinska de a reuși să ducă la bun sfârșit acest raport. Avem nevoie de o nouă strategie a energiei care să pună accentul pe securitatea aprovizionării cu energie, eficiența energetică și o piață comună a energiei în Uniunea Europeană. Când vorbim de politica energetică, trebuie să ne dăm seama că nu acționăm atât de mult pentru prezent, ci pentru generațiile viitoare. De aceea, căutarea de noi surse de energie uh, regenerabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon este esențială. Nu numai tehnologiile uh, de energie regenerabilă, ci toate formele de tehnologii cu emisii scăzute de carbon trebuie să fie susținute, inclusiv sursele de energie nucleară. Mai mult, principiul solidarității este extrem de important și trebuie să fie inclus în raport. Nu este doar în interesul statelor membre, ci al tuturor țărilor. Proiectul Nabucco trebuie să fie menținut pentru că va oferi o scădere a dependenței de importurile de, de, importurile de gaz din Rusia. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat noriu... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei raportoare pentru acest raport uh, care se orientează spre viitor. Faptul că există peste 480 de amendamente arată că este un raport foarte important și că nu va fi ușor să găsim compromisurile necesare. Sunt de asemenea de acord uh, cu domnul Svoboda, care a vorbit înaintea mea, care spunea că e timpul să avem mai multă Europa atunci când este vorba de energie. Ne certăm până la urmă ani de rândul pe anumite subiecte, ajungem la o concluzie, dar acestea trebuie puse în aplicare. La ședința noastră anterioară am vrut să intervin deja și uh, aș dori să atrag atenția atunci când este vorba de contractul între Polonia și Rusia la continuarea exploatării Yamal până în 2045 ceea ce înseamnă că tarifele și condițiile au fost uh, agreate pentru 35 de ani și vreau să vă întreb dacă acest lucru este corect, dacă corespunde strategiei noastre și dacă acest lucru ar putea contribui la siguranța energetică și posibilitatea de a selecta sursele de energie la prețuri rezonabile. Și eu cred că astfel de contracte nu mai corespund vremurilor noastre. Întrebarea mea este cum anume am putea impune vocea unică a Europei atunci când se negociază cu furnizori externi. Eu cred că Europa trebuie să fie vizibilă și atunci când este vorba de insulele energetice. De aceea, unul dintre amendamentele înaintate de mine precizează că trebuie să luăm poziție și deja de un an de zile <clears throat> am ajuns la un uh, acord. Grupul de lucru în ceea ce privește achiziția de gaze funcționează atunci când este vorba de furnizori externi. Și eu cred că activitatea acestui uh, grup de achiziție um, ar putea contribui și la elaborarea strategiei energetice pentru Europa. Mulțumesc, spune președintele. Dacă nu sunteți de acord, mai am opt intervenții uh, și dacă sunteți de acord, închid lista de vorbitori. Are acum uh, cuvântul uh, domnul coleg Quadras. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Bobinska pentru că ne-a prezentat un raport care are, un, are meritul de a fi complet și de a fi echilibrat și logic. Prin urmare, textul acestui raport este un bun punct de plecare. Pentru ca eforturile Parlamentului și ale Comisiei noastre să fie încununate de succes, nu ar trebui să prezentăm amendamente care să aducă o ruptură față de textul uh, propus de doamna Bobinska. Pentru că, așa cum spuneam, este destul de echilibrat. Eu am depus patru amendamente care țin cont de această logică și precis, aduc niște precizări suplimentare textului, aduc niște îmbunătățiri. Uh, după părerea mea, însă nu vin să modifice în mod drastic sau să denatureze raportul doamnei Bubinska. Pentru că ar fi fost o greșeală dacă am fi procedat așa. Domnule președinte, au fost depuse foarte multe amendamente și constat că unele amendamente chiar ridică probleme. Unele dintre ele sunt motivate de o viziune prea națională și mai sunt și altele care mm, au căzut într-un spirit utopic. În plus, așa cum spuneam mai devreme, există și amendamente care introduc subiecte care nu se încadrează în uh, domeniul, în sfera acestui raport majoritatea membrilor comisiei noastre și-au uh, demonstrat uh, simțul responsabilității și al uh, realismului. Și cred că trebuie să lucrăm împreună cu doamna Bobinska pentru a ajunge la niște amendamente de compromis rezonabile, în care fiecare să-și regăsească um, ideile, fiecare ar trebui să cedeze și să obțină ceva în mod constructiv. Trebuie să evităm uh, utopiile și viziunile prea naționale. Aceasta, acesta ar fi factorul de succes pentru raportul de față care este pertinent, pentru că stabilește liniile strategice fundamentale pentru politica noastră energetică comună. Dacă urmăm orientările pe care tocmai le-am propus, sigur cu toată modestia, cred că am putea ajunge la bun sfârșit. Weber. Mulțumesc, domnul Weber. Oui, je voudrais également féliciter son travail. Da, aș dori și eu să o felicit pe doamna Bovinska pentru eforturile sale și să-i urez mult succes uh, uh, când va trebui să facă fața avalanșei de amendamente pe care le-a ridicat acest uh, raport. Ideea că comunitatea europeană a energiei evoluează în ciuda dificultăților în ultimii ani, ei bine, este demonstrată de acest raport. Noua strategie europeană privind energia trebuie însă să aibă și un conținut social. Astăzi, pe continentul nostru, uh, peste 50 de milioane de europeni nu au acces la confortul de bază, pentru că nu pot să își plătească facturile de energie. Ca urmare, se creează o adevărată fractură energetică în țările noastre și la nivelul Uniunii Europene care trebuie să-i facem față și care trebuie să-i răspundem chiar și în acest text. Directivele privind gazul și electricitatea din 2003 și din 2009 prevedeau o clauză obligatorie de implementarea unor tarife sociale pentru persoanele defavorizate. Însă aceste directive nu sunt respectate în prezent decât în 10 din cele 27 state membre. În fața acestei situații, putem, ca și ministrii energiei care s-au reunit uh, în septembrie, să um, comunicăm fiecărui stat membru care este situația sa națională și să uh, le invităm uh, pe statele membre să găsească niște soluții naționale. Eu însă cred că Uniunea trebuie să intervină și să găsească um, și, să, și să afirme că este nevoie de o soluție în acest sens în plus față de tot ce au zis colegii mei mai devreme, necesitatea de a merge către o comunitate energetică europeană trebuie să ia în cont și o dimensiune socială. Colegă Höckmark. Domnul Höckmark. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte despre um, comunicarea pe care am discutat-o din partea comisiei, trebuie să vă spun că, în realitate, cred că ar trebui să avem următoarea abordare. Asta este problema lor. Au, uh, și-au au ratat ocazia de a vedea care este poziția Parlamentului pe aceste subiecte. Și în momentul în care se va vota legislația, deciziile se vor lua aici, ceea ce înseamnă că noi trebuie să fim stricți și fermi în momentul în care ne vom prezenta punctul de vedere. În al doilea rând, uh, câteva idei despre conținut. Și eu doresc să o felicit pe raportoare pentru un raport foarte bun. Rețelele, conexiunile sunt precondițiile pentru o strategie comună privind energia. Cred că nu putem face nimic fără o mai bună dezvoltare a funcționării rețelelor europene din punct de vedere al conectivității și al rețelelor în sine. Cred că trebuie să subliniem acest lucru chiar mai uh, clar. De asemenea, aceasta este o precon contradicție și pentru factorul extern al strategiei și pentru utilizarea noilor surse de energie. De aceea cred că proiectul Nabucco este foarte important și trebuie menționat și subliniat. Și aș dori în același timp să subliniez necesitatea de a scoate în evidență una din cele mai importante surse de energie și anume uh, sursa nucleară, energia nucleară, pentru că aceasta este foarte importantă în ideea obținerii independenței energetice și în ideea obținerii unei um, producții de energie care să aibă consecințe cât mai puține asupra mediului. Și cred că o strategie energetică care nu subliniază necesitatea uh, energiei nucleare nu este una completă. Domnul Tunus. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că am întârziat mulțumesc doamne Nicolasca. A fost o misiune foarte provocatoare să gestioneze 500 de amendamente, însă cred că amendamentele de compromis primite ieri seară sunt o bună bază pentru activitățile viitoare. În primul rând, întorcându-ne la acest aspect legat de comisie, mi se pare o adevărată provocare, o sfidare, pentru că Comisia nu trebuie să voteze până la sfârșitul lui octombrie. Dacă nu, noi nu trebuie să votăm uh, până la sfârșitul octombrie, pentru că chiar dacă votăm uh, la mijlocul lui noiembrie, tot pot să ajungă în, uh, în reuniunea Consiliului cu rezultatul nostru. Doar o observație din partea mea. În... Explicasem la început, Termenul de la începutul noiembrie rămâne în vigoare la Comisie. Da, dar cred că trebuie să avem o linie comună prin care să afirmăm că Comisia trebuie să aibă flexibilitate în acest sens. În ceea ce privește conținutul, unii colegi au susținut necesitatea unei noi strategii. Eu cred că una din uh, unul din aspectele esențiale pe care trebuie să le subliniem este necesitatea de a implementa legislația existentă. În 2008 și în 2009 am, uh, s-a elaborat un nou pachet legislativ pentru piața uh, energiei electrice și a gazelor naturale. De asemenea, s-au elaborat uh, acte normative în ceea ce privește clima, schimbările climatice. Deci dacă le adunăm pe toate acestea, uh, vom, uh, ajun- vom ajunge la o uh, scădere a cererii de energie în Europa. Aceasta este adevărata provocare pentru Europa. Obținerea securității energetice depinde de implementarea deciziilor care au fost luate deja la nivel european și dificultatea este ca acestea să fie implementate la nivel național politica privind securitatea energetică, energiile regenerabile, um, piața internă, toate acestea sunt uh, elementele esențiale care permit obținerea securității energetice. Și, în plus față de implementarea acestor acte legislative, mai sunt 4-5 elemente cheie menționate în raport, și anume infrastructurile. Asta este o verigă care lipsește pentru um, ce piața internă și securitatea. prim-ministrii se vor întâlni în februarie pentru a discuta securitatea energetică și dacă acest lucru se va întâmpla fără niciun uh, uh, document de evaluare din partea Comisiei care să vadă care este impactul identificării de mm, gaze de gaze de șisturi o, cel puțin o primă evaluare a ceea ce s-a făcut. Universitatea Cambridge va prezenta peste trei săptămâni un, un studiu privind aceste zăcăminte de gaze de șisturi și este foarte important să vedem care este percepția asupra securității energetice, mai ales în, a colegilor noștri din a, uh, uh, Europa de Est. S-a vorbit și despre consumatori. Într-adevăr, putem să subliniem partea privind uh, protecția consumatorilor uh, care apare în text. De asemenea, cred că trebuie să continuăm să facem presiuni pentru obținerea unei piețe internet competitive, care să fie supusă legilor concurenței. Pentru că sunt puțin surprins să văd că avem un amendament, amendamentul 95, al domnului Roy, Langen și Goebbels, care cere o amânare a tuturor noilor inițiative privind politic ca concurenței atunci când este vorba despre energie. Nu știu dacă este o greșeală, dacă uh, amendamentul nu vorbește de, neapărat de un calendar, dar această lipsă a a oricăror uh, regulamente, oricăror uh, legislații legate de mm, uh, concurență până în 2018 ar aduce o funcționare imperfectă a piețelor și cred că trebuie să rămânem la textul original care propunea termenul de 2012. La bugete trebuie să fim conștienți că negocierile vor fi foarte dificile cu statele membre. Vom primi fonduri pentru energie, însă dacă alocăm fondurile pe care, le, mm, care sunt necesare pentru uh, proiectul ITER, atunci 90% din bugetul energetic se va duce numai către un singur proiect. Și atunci trebuie să fim conștienți de acest lucru. Colegul Alejo a vorbit despre un spirit uh, utopic al anumitor amendamente și a vorbit și despre legătura cu uh, comunitatea energetică. Există un scenariu în care se vorbește despre 75% din uh, energia ele- uh, electrică ca fiind deja disponibilă pentru Uniunea Europeană în 2012. Și știți că Marea Nordului are un potențial foarte mare pentru acest uh, gen de surse regenerabile de energie și trebuie să, ax- să ne axăm pe această tranziție. De asemenea, și uh, pentru partea nucleară avem deja tratatul Euratom. Trebuie să fim foarte clari și să spunem ce ne dorim să facă această comunitate energetică. Mulțumesc foarte mult! Colegii Podimata. Doamna Podimata. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voiam și eu să o felicit pe doamna raportor Kolarska-Bobinska pentru munca sa excelentă. Acest raport este foarte important și cred că trebuie să facem tot ce putem ca să ne asigurăm că Parlamentul European și mai ales Comisia noastră joacă rolul în domeniul securității energetice a Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că pozițiile noastre sunt auzite, ascultate și acceptate de Comisie și de Consiliu. Și vreau să vă urez mult curaj în gestionarea acestei avalanșe de amendamente depuse, care subliniază cât de important este raportul de care vă ocupați dumneavoastră și pe care ni l-ați prezentat. Sunt de acord cu domnul Vidal Coadras atunci când spune că ar trebui să evităm abordările etnocentriste. Trebuie să evităm să uh, facem din nou greșelile pe care le face Consiliul prea des. Trebuie să evităm uh, inventarea de abordări utopice. Cred că trebuie, în schimb, să avem obiective ambițioase, pentru că este vorba de strategia energetică a Uniunii Europene pentru următorii 10 ani. Această nouă strategie a energiei trebuie să aibă o oarecare continuitate cu trecutul. Este important să identificăm punctele slabe ale legislației actuale, de altfel mai mulți colegi le-au menționat. Trebuie să identificăm punctele slabe și greșelile trecutului ca să elaborăm propuneri ambițioase pentru viitor pe baza obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în domeniul energetic, așa cum se și menționează în tratatul de la Lisabona, și anume promovarea securității aprovizionării cu energie, competitivitatea Uniunii Europene și protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice. Dacă suntem cu toții de acord în legătură cu aceste obiective strategice pe care le-am menționat în Uniunea Europeană, pentru că aceste obiective trebuie să se bucure de sprijinul nostru al tuturor, atunci cred că politicile noastre pentru următorii ani trebuie să fie în serviciul acestor obiective. Ceea ce înseamnă că politicile noastre trebuie să contribuie la uh, o distanțare progresivă de sursele de energie fosilă. Trebuie să ținem cont mai mult de aspectele de mediu. De altfel, am și adoptat recent un pachet în acest sens. Și dorim, de asemenea, să consolidăm securitatea aprovizionării cu energie și să ne reducem dependența de importul de energie din state terțe. O altă mare prioritate este reprezentată de extinderea și uh, consolidarea fondurilor comunitare destinate acestor obiective strategice ale Uniunii Europene în domeniul energetic. Și după aceea va trebui să acordăm importanța cuvenită cercetării și căutării de noi instrumente de finanțare pentru finanțarea de proiecte care să permită promovarea proiectului european. Poate să fie vorba și de infrastructură și de altfel, președintele Barroso a spus recent că uh, sunt importante obligațiunile europene pentru proiecte energetice, euroobligațiunile pentru proiecte comunitare și proiectele energetice intră în această categorie. Trebuie de asemenea să ținem cont de declarația Comisiei legată de rețelele de energie și o altă prioritate importantă în legătură cu strategia noastră trebuie să fie legată de modernizarea și ameliorarea rețelelor, pentru că rețelele electrice sunt fundamentale pentru a permite și difuzarea de energii regenerabile și după aceea va trebui să promovăm și utilizarea rețelelor inteligente. Toate aceste elemente au fost menționate în raportul doamnei Bobinska și toate aceste elemente vor avea o contribuție substanțială la atingerea obiectivului de eficiență energetică. În cele din urmă vreau să spun că în legătură cu aspectul extern al dosarului energetic, mi se pare că este foarte important și cred că Parlamentul European trebuie să insiste asupra lui. Parlamentul poate de altfel să insiste asupra acestui punct mult mai mult decât Consiliul, din motive evidente. Uniunea Europeană trebuie să înceapă să vorbească într-un singur glas în domeniul energetic, mai ales în ceea ce privește relațiile cu state terțe. Și trebuie să promovăm politica de diversificare a surselor de energie. Fără să ajungem să avem o concurență internă. Și mă gândesc la un exemplu. Suntem de acord cu toții în legătură cu importanța coridorului sudic. Haideți să încercăm să promovăm toate proiectele care intră în cadrul acestuia și uh, proiectul care va merge cel mai repede va fi și continuat. Nu cred că trebuie să spunem că gata, există Nabucco și atunci uh, spunem nu altor proiecte. Trebuie să evităm concurența internă și nu trebuie nici să intrăm în confruntări cu alte state, cum ar fi Rusia. Noi dorim să consolidăm securitatea aprovizionării noastre. Și asta nu înseamnă că trebuie să ne băgăm în conflicte cu state care sunt o sursă de energie și mai ales nu cu Rusia. Mulțumesc! Frau Kollegin Ulskog. Doamna Ulskog, vă rog. Tack så mycket. Eh, jag ber också. Mulțumesc. Aș dori să îmi cer scuze pentru întârziere și vreau să-i mulțumesc, doamne colarska bobinska pentru munca sa excelentă. Ea a muncit foarte mult într-un timp foarte scurt. În calitate de raportor din umbră pentru grupul S și D, vreau să vă spun că eu cred că avem acum condiții bune pentru a ajunge la un compromis. Și acest compromis este hotărător dacă dorim să ajungem la un rezultat. Unele din punctele cele mai importante care sunt bine dezvoltate în propunerea actuală se referă la eficiența energetică. De asemenea, avem și perspectivele legate de schimbările climatice și tot ce se leagă de consumator, ceea ce numește colegul Weber perspectivele sociale. Atunci când vorbim de eficiență energetică, ă, nu e un subiect foarte pasionant, dar știm că există un acord politic care urmărește să pună în evidență eficiența energetică. Acesta trebuie să ducă la un rezultat și trebuie să recunoaștem că avem deja multe elemente în majoritatea statelor din Uniunea Europeană și trebuie să exercităm cu adevărat presiunea asupra statelor membre care nu iau în serios acest subiect până acum. Trebuie să ajutăm aceste state ca să aibă prestații mai bune în domeniul eficienței energetice. Acest lucru nu necesită neapărat investiții foarte mari. Ar trebui să începem cu ce avem la îndemână iar eficiența energetică nu e un subiect uh, greu de atins, însă care este foarte important. În legătură cu clima și cu perspectivele de durabilitate, acesta este un element foarte, foarte important. Și nu vrem să spunem că trebuie să respingem toate vechile surse de energie. În niciun caz, trebuie însă să găsim o abordare pe termen mai lung în această strategie, pentru că altfel nici nu poate fi vorba de o strategie. Și este foarte important să încercăm să găsim o soluție, nu trebuie să ne blocăm în situația de astăzi. Trebuie să ținem cont neapărat de sursele de energie regenerabilă și ceea ce părea utopic cu 20 de ani în urmă a devenit astăzi realitate și face parte din viața cotidiană. Nu trebuie să categorisim drept utopice anumite elemente. Cred că trebuie să nu punem etichete nejustificate. Trebuie să ne gândim la situația cotidiană și să ținem cont de ce s-ar putea face mâine. Colegul nostru a vorbit de diversificare. Într-adevăr, avem nevoie de noi energii, trebuie să testăm noi energii și să mizăm pe ele. Perspectiva consumatorilor este lucrul cel mai important pentru grupul nostru și aici trebuie să ținem cont de toate aspectele. De competitivitatea pieței și dacă dorim competitivitate, trebuie să știm că există sume foarte importante disponibile în diferitele state și în anumite cazuri s-ar putea să ne trezim că uh, ne blocăm pentru că ajungem într-un, într-o situație de șahmat, pentru că avem deja acorduri cu unii mari actori de pe piață. Și este foarte, foarte important să încercăm să avem o situație cât mai transparentă cu putință pe piață. Dacă nu putem, trebuie să utilizăm instrumentele financiare în așa fel încât să uh, fie utile tuturor acestor scopuri, pentru că altfel consumatorii vor fi grav afectați. Este adevărat că în Europa există o anumită sărăcie energetică în cadrul anumitor grupuri sociale, ar trebui să se încerce o repartizare mai bună a acestor resurse. Trebuie să-i sprijinim pe cei defavorizați și e foarte important să ținem cont de consumator atunci când creăm o strategie. În încheiere, în ceea ce privește mixul energetic, cred că ar fi greșit să încercăm să includem într-o strategie Uh, acțiunile pe care vor trebui să le întreprindă statele membre în legătură cu mixul energetic. Nu putem să impunem nimic aici, pentru că se va ajunge la proteste și în niciun caz nu se va ajunge la un acord. Un astfel de plan nu poate să funcționeze. Dacă analizați situația din mai multe state membre la ora actuală, veți constata că energia nucleară, de exemplu, nu este aprobată în unanimitate Anumite parlamente sunt pentru, altele împotriva, au fost deja multe dezbateri în acest sens și cred că nu este cazul să uh, impunem prin planul nostru strategic nimic, nimănui. Statele membre sunt cele care trebuie să vadă ce își doresc și să vadă dacă vor sau nu energia nucleară. Există energia nucleară, există și multe alte surse de energie, uh, și trebuie să încercăm să diversificăm cât mai mult acest mix. Mixul energetic trebuie să fie hotărât în fiecare țară. Vă mulțumesc. Um, colegă Hennen. Merci. Domnul Hennen. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, dacă toată lumea ar fi de acord, această dezbatere ar fi plictisitoare. Suntem de acord în legătură cu două lucruri crearea unei comunități europene a electricității și necesitatea unei noi strategii. Singura problemă este că ne vom opri la titlu, pentru că nu suntem de acord în legătură cu ceea ce vrem să introducem într-un text privind această comunitate europeană a electricității și noua strategie. Provocările care ne așteaptă în următorii ani sunt uriașe, știe toată lumea. Trebuie să oferim o piață de energie pentru consumator care să răspundă noilor nevoi și a, fă, acest lucru trebuie să țină cont și de schimbările climatice și de boomul petrolier și așa mai departe. Aceste provocări sunt uh, la înălțimea Uniunii Europene în domeniul energiei și singurul lucru în care au crezut până acum Comisia și Parlamentul European a fost concurența, de, dezbinarea întreprinderilor integrate și uh, iarăși concurența. Singurul uh, rezultat a fost creșterea prețului. S-a uh, jefuit pur și simplu patrimoniul energetic al statelor membre, fără să se rezolve niciun fel deficitul energetic înregistrat în anumite locuri. Această politică nu numai că ne insultă inteligența, ci este și uh, pe plan industrial foarte periculoasă în domeniul securității și mai ales pentru domeniul nuclear. Și, de altfel, iscă comportamente inadmisibile care merg până la o rarefiere a ofertei pentru a crește prețul de vânzare. Erare humanum est se spune perseverare diabolicum. Problema este că acest raport nu face decât să persevereze și să înrăutățească situația. Și deci ce-i de făcut? Ce-i de făcut să abrogăm toate directivele privind piața unică a, a energiei, să reconstruim um, întreprinderile integrate și să le renaționalizăm, pentru că exproprier, exproprierea uh, este doar meritul lobby-ului făcut pe lângă comisie. Trebuie să deschidem sfera acestor uh, întreprinderi ca să aibă mai multe responsabilități și să creăm o întreprindere europeană care să uh, ceară să se uh, folosească deșeurile de apă în crearea de energie. Numai astfel vom răspunde nevoilor consumatorilor europeni. Domnul Gruci, sper că am pronunțat bine. Ja chciałbym powiedzieć tak, że dwa elementy są dla mnie szczególnie cenne. Mulțumesc, domnule președinte. Două elemente sunt uh, importante pentru mine în acest raport. Raport care, desigur, a fost dificil, pentru că el deschide dezbaterea cu privire la politica energetică până anul 2020. Misiunea este dificilă și doamna Kolarska Bobinska și-a asumat această misiune, ceea ce, în opinia mea, a fost uh, dus cu bine la capăt până acum. În primul rând, ar, ar trebui să ținem cont mai mult și de prevederile cu privire la solidaritate din tratatul de la Lisabona, ceea ce privește energie. Apoi, politica energetică nu trebuie să uităm că trebuie să servească un anumit scop. În primul rând, consumatorilor, cetățenilor. Și cetățenii sigur au un interes deosebit atunci când este vorba de energie și bineînțeles că interesează și rezultatele acelor măsuri care sunt uh, decise de instituțiile europene, pentru că se referă direct la viața lor uh, privată, simt uh, la buzunar influența acestor uh, măsuri. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acest accent care se pune pe diversificarea resurselor de energie, dar și a direcțiilor în care pot uh, în care se poate face uh, furnizarea dar nu în ultimul rând, ci căutarea de noi surse de energie în statele membre. Toate acestea sunt deosebit de importante și deschid uh, calea unor uh, dezbateri viitoare. Vă mulțumesc! Uh, în special pentru faptul că țineți cont și de specificitățile fiecărui stat membru. Unii se bazează mai mult pe cărbune, alții mai mult pe energie nucleară, etc. Nu trebuie ca unii să aibă o importanță mai mare decât alții. Până la urmă, astfel dezbaterea a mai avut loc în această sală. Procesul transformării surselor de energie ar trebui să desfășoare într-o anumită perioadă pentru a se bucura și de acceptarea necesară din partea societății. Sunt de acord și cu cele spuse de domnul Vidal Quadras acest raport este până la urmă unul și de prognoză. Poate că n-ar fi rău să se renunțe la anumite amendamente care par poate ceva prea optimiste, utopice, spunea domnul Quadras. Dar eu aș spune că poate ar trebui să se renunțe la acele amendamente care reprezintă doar un punct de vedere. Cred că acest lucru ar ușura foarte mult munca doamnei Bobinska. Bineînțeles că numitorul comun ar trebui să-l fie politica energetică comună. Eu cred că acest aspect trebuie subliniat în mod deosebit în acest raport, pentru ca rezultatele finale a acestei munci să aibă importanța pe care ne-o dorim și doresc să vă felicit, doamnă Bobinska. Mulțumesc, spune președintele. Permiteți-mi în final să-i dau încă o dată cuvântul colegei Bobinska. Vă rog. Com. E, ia, e... Mulțumesc că voi fi succintă pe final. Consider că discuția noastră de astăzi are o importanță deosebită Nu discutăm uh, doar de obiectivele strategice ale Uniunii Europene. Avem un document din partea Comisiei în fața noastră, un document în care au fost subliniate 4-5 obiective importante, așadar în discuțiile cu privire la viitoarele obiective ne putem concentra la acestea. Nu sunt de acord cu colegul care spunea că dacă cu toții suntem de acord, lucrurile devin plictisitoare. Ce trebuie să facem este să înlăturăm obstacolele rămase și de aceea este important să acționăm la unison. Într-adevăr, ne aflăm în perioada de după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și independent de partidul pe care îl reprezentăm, trebuie să arătăm că acordăm o importanță sporită creării și construirii unei politici energetice comune. Cred că dezbaterea noastră de astăzi a arătat acest lucru. Proiectul de raport va fi până la urmă un compromis și rezultatul muncii noastre comune. În acest proiect de raport nu se vorbește doar de solidaritatea energetică, ci vorbim și de interesele consumatorilor, iar în uh, amendamentele de compromis uh, vom detalia această idee. Acum, în ceea ce privește energia nucleară. Aici se impune un uh, mix energetic și cred că putem ajunge la un compromis, așa cum spunea unul dintre colegi. În Europa avem de-a face cu situații diferite în statele membre, trebuie să ținem cont de aceste diferențe. Există țări care abia acum uh, încep să facă trecerea de la uh, Uh, producția de energie bazată pe cărbune. Dezbaterea a mai subliniat că mai există și o dimensiune externă a politicii energetice. Pentru mine acest aspect uh, a fost important. M-am bucurat să-l regăsesc în documentul uh, Comisiei și uh, sper că vom atinge în final ceea ce n-am reușit până acum, și anume o sinergie între politica internă a Uniunii Europene în domeniul energiei și a politicii externe. Dacă vrem să construim rețele comune, o piață comună, atunci trebuie să acordăm o și mai mare importanță acestui aspect extern. Vom continua să colaborăm. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și pentru dezbatere, care a fost una importantă. Mulțumesc, spune președintele. Doresc să vă reamintesc că, adică doresc să vă atrag atenția că am depășit puțin timpul, deci va trebui să ne grăbim. În al doilea rând, permiteți-mi și mie să mai fac câteva observații. Colegul Termes, uh, care din păcate trebuie să plece, Uh, s-a referit direct la persoana mea. În solicitarea pe care am făcut-o eu, în amendamentul meu, nu era vorba de amânarea revizuirii aspectelor care țin de concurență, ci am vrut uh, doar să spun că trebuie să vedem când anume se va impune să facem o astfel de revizuire pentru că la ultima revizuire, dacă vă aduceți aminte, aveam de a face cu un document de lucru care nu ținea cont de ultimele evoluții. În Dat fiind faptul că în 2011-2012 va avea loc implementarea în statele membre și acest lucru face ca o revizuire să fie imposibilă atât de rapid, pentru că trebuie întâi să vedem care sunt rezultatele. Ultima dată am avut o dezbatere aprinsă aici și acest lucru este valabil și în ceea ce privește uh, com, relația cu Comisia. Și o a doua observație. Eu cred că toți cei care au vorbit despre uh, energia nucleară. Nu cred că a vrut să spună că toate statele membre ar trebui să folosească energia nucleară. E la fel uh, la fel cum nu putem spune că toate statele membre ar trebui să utilizeze și cărbune. Sigur, excepție, bineînțeles, uh, este energia din surse regenerabile. Cred că, în final, așa cum spunea și domnul Svoboda, uh, e important să dăm statelor membre opțiunea de a-și alege mixul energetic? Și vreau să apăr cele spuse de colegul Svoboda. Astfel trecem acum la punctul numărul 5. Este vorba aici de revizuirea directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței. Are cuvântul doamna Lara Comi, care a trebuit să aștepte destul de mult. No, no, eccomi. Grazie, Presidente. Eh, inizia così oggi il lavoro della... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi vom eh, vorbi despre acest raport eh, din proprie inițiativă care provine, care ne vine deci din uh, raportul INCO privind uh, siguranța generală a produselor. Avem astăzi ocazia de a avea un prim schimb de opinii și aș dori să vă prezint uh, cadrul, contextul acestui dosar. Directiva despre care vorbim este directiva 95 din 2001, care trebuia implementată începând cu 2004 în ianuarie 2009, Comisia a publicat o comunicare privind revizuirea directivei Uh, și privind implementarea acestei directive, s-a făcut o analiză a situației și a principalelor dificultăți constatate. Transpunerea directivei 95 uh, din 2001 de către statele membre, uh, um, având în vedere um, marja, libertatea de manevră lăsată statelor membre, ei bine, această transpunere, spuneam, nu s-a făcut, cum, nu s-a făcut peste tot. De aceea a fost nevoie de o măsură de corectare la nivelul statelor membre. Mai multe mm, aspecte au fost ridicate, mai multe probleme au fost ridicate legate de domeniul de aplicare, mm, Uh, siguranța anumitor produse. Deci, este o problemă de ratificare și una de aplicare a normelor respective. Piața a evoluat foarte mult în ultimii ani și Comisia a lansat o consultare pentru a verifica dacă este oportun să se procedeze la o revizuire. Articolul 40 din uh, regulamentul 765 din 2008 prevede că Comisia trebuie să supună un raport până în septembrie 2013 cu privire la sistemele de supraveghere a, pet- a piețelor. Uh, vă voi uh, prezenta acum punctele care ridică probleme, așa cum spuneam, uh, din raport. În primul rând, criteriul pe baza căruia vom putea stabili uh, siguranța sau nu a unui produs, articolul de al directivei spune că uh, Eh, arată modul în care putem recunoaște eh, că un produs este sigur sau nu. Apoi, un altă problemă este cea a trasabilității, eh, un element indispensabil, după părerea mea. Directiva prevede la articolul 5 o obligație generală pentru producători de a furniza informații care să fie absolut necesare pentru trasabilitate, adică pentru a se putea merge până la originea produsului, permițând o identificare a producătorului, precum și um, referințe privind uh, procesul de producție. Este important ca uh, consumatorii să poată să aibă o viziune de ansamblu la 360 de grade uh, cu privire la procesul de producție. Apoi, un alt articol uh, prevede obligația ca statele membre să notifice uh, Comisiei Europene măsurile care preconizează limitarea sau împiedicarea punerii pe piață sau utilizării unor produse considerate periculoase. Și al patrulea punct, de asemenea foarte important, se referă la procedură acea procedură care trebuie implementată de comisie în cazul în care pe piață sunt prezente produse periculoase, uh, periculoase pentru sănătate. Este vorba despre articolul 13 al directivei. Uh, sunt uh, mai multe situații care intervin în statele membre. Uh, subliniez însă că um, aplicarea acestei directive este indispensabilă. Uh, trebuie identificate problemele și trebuie identificate soluții care să fie comune, uh, tocmai pentru ca statele membre și Comisia să poată să um, lucreze pe aceeași lungime de undă. Și mai sunt și alte elemente care trebuie neapărat luate în considerare. Intenționez să lucrez în acest sens. În primul rând, directiva a implementat un sistem de supraveghere a pieței uh, este vorba despre RAPEX, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie întărit, pentru că este un instrument foarte bun pe care consumatorii pot să-l utilizeze, pot să, să apeleze la el și de asemenea, și pentru industrie este un lucru bun, pentru că se pot vedea care sunt produsele sigure și cele care nu sunt sigure. Este nevoie și de un sistem de standardizare uh, și trebuie precizate și atribuțiile pe care um, Comisia le așteaptă de la organismele de standardizare. Um, în cadrul Comisiei IMCO a avut loc o dezbatere privind această temă a standardizării. Uh, eu am fost raportor din umbră din partea PPE și uh, trebuie să vă spun că mm, dezvoltarea standardizării și îmbunătățirea anumitor proceduri ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra acestei directive care se referă la siguranța generală a produselor. Și aș dori să vă mai prezint uh, și câteva reflexii uh, personale. Trebuie să evităm orice suprapuneri, pentru că acesta este riscul cel mai mare. Suprapunerile între texte, între directive, uh, e vorba de documente diferite, dar care se referă uneori la, aceeași, uh, la aceleași domenii. De exemplu, directiva privind jucăriile, uh, aceasta are un câmp de aplicare propriu, dar uneori se suprapune cu directiva privind siguranța generală a produselor. Și atunci cred că ar fi o idee bună să încercăm să evităm uh, crearea confuziei prin aceste texte care se suprapun texte noi care se suprapun cu texte existente. Ca urmare, este nevoie de o simplificare. Sigur că lucrurile sunt pozitive pentru IMM-uri, trebuie să ținem cont de IMM-uri, trebuie să le dăm posibilitatea să producă bunuri care sunt sigure, uh, fără ca să le obligăm să mm, cheltuiască fonduri considerabile pentru testele de securitate. Și un alt element care a fost uh, Uh, menționat și anume necesitatea de a avea o legislație mai omogenă. Mă voi opri aici pentru că am dorit să fiu cât mai sintetică și am derere că am dezbătut foarte mult timp uh, la punctul anterior. Uh, eu rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta și cu ceilalți raportori și, bineînțeles, aștept contribuțiile dumneavoastră pentru a vedea cum se poate îmbunătăți situația pentru o mai bună siguranță a produselor. Mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ne-ați ajutat uh, să fim, uh, să-l parcurgem mai rapid. Domnul Butikov are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră al grupului meu, doresc să subliniez câteva aspecte. Din punctul nostru de vedere, e vorba de cinci elemente aici. În primul rând, va trebui să vedem de ce supraocherea pieței nu a funcționat în esență și care sunt motivele și ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea situației. În al doilea rând, suntem în favoarea unei certificări uh, independente printr-un terț. În al treilea rând, e vorba de o trasabilitate sporită a produselor și a procedurilor, în special atunci când este vorba de produse periculoase. În al patrulea rând, cred că se poate face multe cu această declarație comună publicată de ANBUC, care vizează chestiunea cum se poate acționa mai rapid atunci când există riscuri pentru sănătate și cum se poate evita ca procedurile de standardizare să ocupe prea mult timp. Iar în al cincelea rând, ce am discutat deja legat de standardizare, noi am fi în favoare introducerii unei fast track procedure, uh, unei proceduri uh, accelerate. Mulțumesc, spune președintele. Dacă din partea comisiei dorește cineva să adauge ceva, Văd că nu este cazul. A fost încă o rundă de consultări și acum putem trece la următorul punct, dacă sunteți de acord, și anume metode inovatoare de finețare la nivel mondial și european. Responsabil este colegul Marinescu, căruia îi dau cuvântul, vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Pune trei domenii pentru care trebuie găsite resurse financiare. Schimbări eh, climatice, politica de dezvoltare și provocările eh, financiare. Instrumentele de eh, finanțare inovativă trebuie să aibă atât vocație de asigurare a stabilității financiare, cât și vocație de impulsionare a relorii creșterii economice. Instrumentele care au ca scop doar stabilitatea financiară generează efecte adverse pe termen mediu și lung. Instrumentele de finanțare inovativă care să asigure gestionarea problemei schimbărilor climatice trebuie să urmărească două obiective. Să inducă un comportament pe termen eh, mediu și lung de reducere a emisiilor de carbon și să crească veniturile publice. Cred că trebuie să reținem ca obiectiv primordial exclusiv cel referitor la formarea prin stimulente de tip fiscal a unui comportament de prevenire și reducere a emisiilor de carbon. Știm cu toții că Uniunea Europeană trece prin criză economică. Cred că una dintre soluții pentru ieșirea din criză poate fi soluționarea crizei energetice actuale. Am propus să adaug eficiența energetică celor trei domenii menționate de Comisie. Cred că găsirea de resurse financiare și investiția în infrastructura energetică europeană este esențială pentru ieșirea din criza economică în general. Introducerea taxei pe carbon într-o manieră coordonată în diferitele state membre este foarte importantă. Forme divergente eh, de taxe de carbon în statele membre ar putea reprezenta un risc pentru competitivitatea pieței unice și ar putea interfera cu EU ETS. Comisia trebuie să vină cu posibile instrumente pentru coordonarea impozitării carbonului și pentru sectoarele neacoperite de ETS la nivelul Uniunii Europene. Venitul sau o parte din acest venit, din impozitarea în materie de schimbări climatice, ar trebui să fie alocat pentru finanțarea cercetării și dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze reducerea emisiilor de carbon, stimularea eficienței energetice și îmbunătățirea infrastructurii energetice în Uniune. Comisia trebuie să analizeze potențialul de utilizare a fondurilor necheltuite din bugetul Uniunii, deoarece acestea pot constitui o sursă importantă pentru viitoarele investiții în proiectele care vizează eficiența energetică. Taxa pe tranzacțiile financiare nu trebuie să afecteze competitivitatea industriilor europene, trebuie să se acorde o mare atenție potențialului de a transfera costurile determinate de această taxă asupra altor verigi din rețeaua actorilor economici. În ultimă instanță, aceste costuri pot fi transferate asupra clienților, consumatorilor finali. Și cred că una dintre propunerile noastre trebuie să fie și utilizarea de Eurobonds sau Project uh, Eurobonds. Mulțumesc! Dankeschön, Kollege Rode als erster. Uh, thank you. Uh, generally, I Mulțumesc, domnul Rod. În principal, susțin uh, avizul domnului Marinescu. Este echilibrat și reflectă chestiunile sensibile ale impozitării carbonului. Eu cred că ar trebui să înțelegem care sunt chestiunile legate de concurență în ceea ce privește impozitarea carbonului și cred de asemenea că ar trebui să înțelegem că stabilirea unei destinații precise pentru veniturile din impozitarea carbonului ar fi dificil de, dificilă de impus în Consiliu. Și în final, aș dori să fac câteva comentarii cu privire la stabilitatea financiară și nevoia de fonduri suplimentare. Cele două lucruri Cele două lucruri nu au nicio legătură cu carta. Și atunci când vorbim de stabilitate financiară, ci modalități de a găsi bani suplimentari pentru buget. Eu cred că cele două lucruri ar trebui menționate în același document. Miss Ford, excuse me. Doamnă Doamna Ford. Mulțumesc foarte mult că mi-ați permis să vorbesc pe această temă. După cum știți, sunt membru și în Comisia ECON. Este poate un subiect uh, unde pot fi și eu de ajutor uh, în ceea ce privește discuțiile cu privire la instrumente inovatoare de finanțare în comisia noastră. E clar că trebuie să găsim alte surse pentru finanțarea infrastructurii noastre pentru atingerea obiectivelor 2020, nu doar în domeniul energiei, dar și în uh, economia digitală, în cercetare, etc. Și eu încurajez utilizarea judicioasă a resurselor uh, publice și găsirea unor modalități inovatoare de finanțare a unor infrastructuri majore. Ieri, Comisia Econ a avut o audiere uh, cu Banca Europeană de Investiții și s-a discutat și de obligațiunile europene menționate de președintele Barroso în recentul său discurs. Nu am primit foarte multe detalii, dar Ni s-a spus că BEI analizează cu Comisia Europeană acest aspect, astfel încât în loc de 1% din bugetul european până la 10% să fie utilizate pentru instrumente financiare. Și prin anumite instrumente speciale prin care bei SPV-uri B ar putea interveni și ar putea încuraja alți investitori să vină și cu finanțare privată. Eu aș avertiza însă aici că utilizarea nejudicioasă a unor astfel de instrumente până la urmă a dus la criza bancară. Așadar, trebuie totuși să fim prudenți și dacă vom folosi astfel de structuri pentru a încuraja investițiile private și publice în infrastructură, acestea trebuie să fie bine controlate. Așadar, putem apela la acestea, însă trebuie să ne asigurăm că astfel de instrumente uh, sunt uh, corespunzător publicate, că este toate informațiile disponibile și să există un control democratic până la urmă, pentru că eu am fost surprinsă să constat că există un raport uh, din partea Băncii Europene de Investiție, fără ca cu privire la toate dezbaterile pe care au avut loc, fără ca Parlamentul să fie consultat în vreun loc, în vreun fel, îmi cer scuze. Așadar, uh, Tema este una foarte interesantă, dar trebuie să avem și opinia sectorului mai întâi. În ceea ce privește impozitarea emisiilor de carbon, discuțiile au fost duse deja de ani de zile. Cred că ar trebui să uh, facem, uh, uh, facem schimb de uh, bune practici aici și cu alte țări. Mulțumesc! Mai am încă patru intervenții. V-aș ruga să fiți cât mai succinți pentru că vrem să mai tratăm și celelalte puncte. Domnul Jadou. Merci, Monsieur le Président, et félicitations à notre collègue. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări colegului Marinescu pentru acest draft report. Câteva comentarii. Sigur că îl susținem pe raportor atunci când spune că trebuie extinsă taxa, trebuie extins impozitul pe carbon, că trebuie mărită coordonarea europeană în domeniul impozitării carbonului. Cred că este evident obiectivul să ajungere a taxei pe carbon, pentru ca statele membre să nu poată să-și asume leadership-ul într-un fel sau altul. Se știe că dacă nu se face armonizarea europeană, sunt anumite state care își asumă inițiativă. Dorim să facem o propunere de amendament în legătură cu revizuirea directivei privind taxarea energiei. Aici uh, ar trebui să se modifice puțin conținutul de energie și adăugându-se și un element legat de carbon vom găsi finanțări suplimentare. În legătură cu ETS, există un angajament european ca 50% din veniturile obținute din licitații să fie alocate schimbărilor climatice. Cred că este important să amintim acest element și sigur că atunci când vorbim de licitarea cotelor se pune și problema alocărilor gratuite. Astăzi considerăm că sistemul de alocări gratuite nu este cel mai eficient cu putință, atât din punctul de vedere al veniturilor, cât și din punctul de vedere al protejării sectorului de riscul de a-și pierde competitivitatea sau pentru a evita riscul uh, transferului emisiilor de carbon. Poate că ar trebui, așa cum a propus Comisia Europeană, să se folosească mai multe elemente, un mecanism care să genereze finanțare și care să protejeze întreprinderile europene, cele care sunt periclitate dacă Europa uh, are de suferit pe plan climatic. În domeniul instrumentelor inovatoare de finanțare putem să uh, adăugăm și fondurile neangajate și lipsa cheltuielilor. Putem să nu mai finanțăm anumite uh, sisteme deosebit de puțin eficiente. G8-ul a spus-o și el. Și aceasta este o sursă de finanțare să nu se mai cheltuiască anumite fonduri. Și apoi Comisia a spus că uh, în Europa va fi introdusă și aviația în piața cotelor, Astfel vor spori veniturile obținute din licitații și poate că ar trebui să vedem dacă în cadrul ITS sau în cadrul unui acord internațional se pot integra și transporturile maritime, pentru că și acest lucru ar permite să obținem o anumită finanțare. Și vom depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Next, Padar. Domnul Padar are cuvântul în cele ce urmează. Intervenție fără microfon. Tänan arvamuse koostajat heade ettepanekute eest ja nõustun. Cred că Avizul este o propunere foarte bună și sunt de acord cu propunerile făcute, dar am și eu la rândul meu câteva idei. Partidul nostru politic a um, dezbătut deja pe această temă a impozitării carbonului și cred că trebuie să și cred că comisia ar trebui să reflecte la, să reflecteze la introducerea acestei taxe și apoi să facă o propunere la nivel european. Uh, cred că sistemul de tranzacționare a certificatelor de emisii și uh, taxa pe carbon nu se exclud, ci se completează. Cred că, de asemenea, eforturile trebuie să fie împărtășite și toate statele membre trebuie să uh, le facă. De asemenea, cred că o taxă europeană pe carbon ar putea ajuta statele membre să respecte aceste obligații. Dacă avem o abordare coordonată la nivel european, și dacă aplicăm uh, principiul polu poluatorul plătește, atunci vom putea reduce alte taxe și alte costuri uh, care ar duce la o creștere a competitivității. Și sunt de acord cu autorul acestui aviz că trebuie să ne, să ne axăm pe o abordare coordonată. Aceasta este abordarea cea mai benefică pentru Uniunea Europeană. Însă, nu trebuie să sancționăm acele state membre care a, au luat deja propriile lor inițiative. Intenționez să depun câteva amendamente, de exemplu, uh, obligațiile, obligațiunile europene verzi, ecologice uh, și alte probleme de acest gen. Cred că trebuie să analizăm și ideea unor bănci europene verzi care ar putea să ne ajute cu finanțările inovatoare. Mulțumesc! Colegă Kelly. Colegă Kelly, Domnul Kelly. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun că sunt membru supleant în această comisie și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și îmi doresc să fiu un membru și sper că voi deveni membru cât mai repede. Eh, vreau să felicit pe colegul meu, domnul Marinescu, pentru raportul său, pentru observațiile pe care le-a făcut, care sunt foarte logice și cuvântul cheie aici este inovator, inovație. Nu putem continua să facem același lucru și să sperăm că obținem rezultate. Este nevoie de noi măsuri. Acest lucru este vital și trebuie să facem mai multe lucruri. În primul rând, trebuie să convingem statele membre și cetățenii în general de importanța de a avea niște fonduri mai mari pentru Uniunea Europeană, niște finanțări mai mari. Și există mai multe măsuri care trebuie să contribuie la mm, reducerea mm, schimbărilor climatice, la dezvoltarea de rețele la nivel european și uh, trebuie de asemenea să uh, abordăm uh, și lecțiile pe care le-am învățat din recesiune, uh, lecții legate de piețele financiare și de noile instituții care sunt necesare. Însă mesajul trebuie să fie foarte clar că 1,02% din PIB ca resurse pentru măsurile inovatoare uh, sunt foarte limitate și cred că ideea euro-obligațiunilor este destul de acceptabilă pentru moment și mi-aș dori ca acest proces să se dezvolte și să se implementeze într-un mod cât mai accelerat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Finanțarea în astfel de vremuri reprezintă un instrument foarte important. Aș dori să-i mulțumesc domnului Marinescu pentru că consider că a făcut uh, câteva precizări în esență substanțiale, în special în ceea ce privește scoaterea la licitație. Trebuie să ne asigurăm că veniturile din acestea sunt folosite acolo unde se pot uh, obține rezultate. Licitația vizează sectorul industrial, ceea ce ne reduce competitivitatea. De aceea, sigur, trebuie să avem în vedere să facem o impozitare și la clientul final, pentru că astfel ar avea loc o impozitare impozitare și la toți uh, cei clienți care se afară în, află în afara Europei. Noi trebuie să ne concentrăm ca și Europa să devină mai uh, competitivă și să plătească și ceilalți. În al doilea rând, impozitul cu privire la tranzacțiile financiare, care eu o văd în primul rând atunci când este vorba de instrumente derivate, acolo unde sunt valori mari care sunt plasate pe piață pe termen lung, fără garanții. Aici cred că trebuie să ne gândim cum anume aceste instrumente derivate vor fi mai transparente pe viitor. Și eu cred că acest lucru va duce și la o stabilizare a piețelor. Doamna Grostet, vă rog. Bun. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mâine vom vorbi despre politica industrială europeană și atunci, uh, sigur că vom fi obligați să vorbim și despre finanțări, despre finanțări inovatoare. Și iată subiectul uh, nostru de acum. Un subiect foarte important, pentru că știm că bugetul european nu crește și nu se prevede vreo creștere în viitorul apropiat. Și atunci trebuie să definim priorități. Și trebuie să fim inovatori și în domeniul finanțărilor, trebuie să fim coerenți și acest lucru se spune de altfel foarte clar în uh, sugestiile făcute în raport. Într-adevăr, aceste lucruri nu pot fi gestionate la nivel național pentru că astfel s-ar crea uh, disparități, discrepanțe și nu vom putea vorbi despre o politică industrială europeană dacă nu reușim să fim de acord cu metodele de finanțare, cu toții. Uh, Însă trebuie întărită competitivitatea economiei europene și reflexiile legate de taxa pe carbon uh, sunt foarte interesante. Trebuie neapărat să aprofundăm această idee și să obligăm Comisia Europeană să înainteze niște propuneri. Dacă nu reușim să facem acest lucru, avem nevoie de o politică de reciprocitate. Pentru că în momentul în care există măsuri de reducere a emisiilor de carbon, acestea au un impact și aceste măsuri trebuie să fie luate la nivel mondial. Dacă numai Europa le implementează, ne vom confrunta întotdeauna cu dificultăți din punct de vedere al competitivității economiei. De aceea, politica de reciprocitate, care poate prevedea un mecanism de includere a uh, carbonului la frontiere, este o posibilitate care trebuie analizată și cred că um, s-au enunțat aici niște căi interesante de reflexie care fac o legătură cu economia europeană și cu politica industrială europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! foarte mult, domnul Marinescu. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și colegilor pentru comentariile făcute. Doar un singur lucru despre destinațiile specifice ale fondurilor. Nu vreau să lansez vreo dezbatere prea mare aici, pentru că orice stat membru ar dori să primească fondurile în buget și să facă ce vrea cu ele. Dar doresc să vă dau un exemplu. Dacă impunem o taxă pe emisiile de dioxid de carbon în sectorul aviatic, atunci n-ar fi corect să se utilizeze o parte din aceste fonduri pentru cercetarea și dezvoltarea de noi motoare care ar putea să reducă emisiile? Opinia mea este că da dar se vor lansa niște dezbateri foarte mari în acest sens. Mulțumesc foarte mult pentru observații și vă asigur că le voi lua în considerare în raport. Merci beaucoup. Das zur Information. Da? deadline for table. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 2 octombrie. Wir kommen damit zum nächsten Tages La prânz. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 7 este vorba de acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de-o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte. Raportor este domnul Daniel Caspari, vă rog. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, geschätzte Kollegen. Stimate domnule președinte, dragi colegi, în 2007 Consiliul a dat undă verde Comisiei pentru a negocia un acord de liber schimb cu Corea. A, negocierile au durat 2 ani și tratatul a fost recent semnat. Conform tratatului de la Lisabona, acest acord trebuie, în primul rând, să uh, primească avizul conform al Parlamentului este primul acord care va uh, face obiectul acestei proceduri. Trebuie să vă spun că liberul schimb influențează foarte mult economia noastră și mai ales ocuparea. Uneori, 10% din locurile de muncă depind de exporturi, în unele state chiar 15%. Coreea va avea mult de câștigat de pe urma acestui acord. PIB-ul Uniunii Europene și al Coreei va crește. Exporturile către Corea au potențialul de a crește cu 82%, importurile cu 32%, iar exportatorii de bunuri industriale și agricole către Corea vor fi scutiți de taxe de până la 1,6 miliarde de euro pe an E vorba de taxe vamale, ceea ce va uh, da un mare impuls comerțului, veniturile adiționale fiind de până la 19 miliarde de euro pe an. De aceea, în Parlamentul European, atitudinea este pozitivă în general. Se spune că toate sectoarele industriale vor beneficia agricultura, industria chimică, industria constructoare de mașini. Toate aceste sectoare au avut reacții foarte pozitive. Industria automobilelor se arată puțin îngrijorată, dar uh, nu atât furnizorii cât chiar producătorii de mașini. Deci uh, am dorit o clauză de protecție pentru acest sector. De exemplu, dacă importurile din Corea vor crește dramatic, atunci s-ar putea activa o clauză de protecție care să uh, pună în stand-by uh, taxele vamale reduse pentru respectiva categorie. Un coleg de la PPE este responsabil de chestiunea automobilelor. În ceea ce privește ratificarea, eu aș sugera ca uh, comisia noastră să recomande comisiei INTA să ratifice acest raport. În al doilea rând, clauza de protecție. Deocamdată există ideea că dorim să ajungem la un acord în primă lectură. Am votat deja amendamentele, deci există o poziție comună a Parlamentului folosită ca bază de negociere cu Consiliul și Comisia. Și am convingerea că vom reuși să ducem la bun sfârșit anul acesta. Domnul Kelly dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc domnului Caspari pentru treaba excelentă pe care a făcut-o și am două întrebări. El a vorbit de beneficiile colective pentru industria noastră, derivate din acordul de liber schimb cu Corea, pe care le salut, e o evoluție foarte bună. Pe mine m-ar interesa în mod specific care ar fi beneficiile pentru agricultură, pentru că uh, este un subiect foarte delicat, deci dacă ne concentrăm pe agricultură, nu pe toată industria, care vor fi beneficiile pentru agricultură și care pentru industrie? Mulțumesc. Marinescu. Domnul Marinescu. <coughs> Mulțumesc, domnule eh, președinte. Sunt absolut de acord cu tot ce a spus colegul eh, eh, Daniel Caspari inclusiv cu faptul că acest acord a provocat multe discuții, în special în uh, industria de automobile. Este clar că uh, nu avem foarte multe de spus, este un aviz consultativ, este da sau nu și nu avem nicio posibilitate de a modifica uh, acordul. Dar aș dori ca, într-un mod sau altul, să întărim opinia Parlamentului să subliniem importanța unui mecanism uh, efectiv de, de salvgardare care să asigure protecție în cazul în care uh, importul va crește masiv în anumite domenii sensibile și în special în ceea ce privește uh, automobilele de mic uh, litraj. De asemenea, cred că trebuie să, uh, să avem o asigurare de la Comisia Europeană că ă, regulamentul privind dioxidul de carbon din Corea nu va impune condiții suplimentare pentru exporturile din ă, Uniune, mă refer la exportul de ă, auto, automobile, care să creeze o nouă non-tarif barier pentru, uh, pentru comerț. Și de asemenea, în acest moment există în uh, negociere un nou acord între Statele Unite și Corea. Cred că uh, trebuie să ne asigurăm ca orice avantaj pe care Corea îl acordă Statelor Unite, îl va acorda ulterior și Uniunii Europene. Mulțumesc! Dankeschön, Colin Ford. Mulțumesc, doamna Ford. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Cred că ce voiam eu să spun a fost deja spus. Este evident primul dintr-un număr lung de acorduri de liber schimb care vor veni la noi spre aprobare foarte curând și sunt de acord că acest acord aduce multe beneficii, e un acord global și trebuie să ne asigurăm că Statele Unite nu primesc mai multe beneficii decât noi. În legătură cu măsura în care este implicat Parlamentul, este ciudat că avem doar un aviz consultativ acum. Mă bucur că colegul nostru, domnul Sturdy, care este raportor principal la altă comisie, se asigură că se introduc garanții de salvgardare pentru sectorul industrial. E ciudat, am auzit de la sectorul construcțiilor de mașini că ar putea să obțină de aici multe beneficii bănești dacă se transferă din Europa în altă jurisdicție și nu asta dorim noi să obținem. Nu vrem să obținem uh, beneficii astfel de taxe vamale. Dar trebuie să fim conștienți de barierele netarifare, după cum a, s-a spus. Cred că Parlamentul trebuie să joace un rol foarte uh, important, foarte implicat, ca să se asigure că garanțiile acordate industriei europene sunt monitorizate și puse în aplicare rapid. Dacă nu ne implicăm, vom, nu ne vom putea afirma la fel de bine în viitor. Domnul Caspari, încă o dată. Ähm, da, aș vrea să revin la aceste subiecte. Prima întrebare legată de agricultură această uh, scădere a taxelor este semnificativă. Unele taxe sunt uh, complet eliminate și toate barierele netarifare pică pe, pentru produsele agricole. De exemplu, taxarea alcoolului va uh, scădea la zero. Și dacă se compară acest lucru cu situația din Irlanda, cu situația whisky-ului, de exemplu, este uh, un progres remarcabil. În al doilea rând, nu putem modifica nimic în acest acord, putem doar să spunem da sau nu. Atunci când au demarat negocierile, nu, uh, tratatul de la Lisabona nu era încă în vigoare, deci în domeniul politicii externe nu aveam niciun fel de drept. Și înainte de negocieri am avut un raport pe tema Coreei de Sud. Și poziția noastră la negocieri a fost prezentată. Dacă vă uitați acum la acord, veți vedea că uh, Parlamentul a, a avut anumite cereri la momentul respectiv care au fost uh, incluse. Nu cred că există părți din text în care să nu se fi ținut cont de poziția Parlamentului. Și e adevărat că la acordurile ce vor urma, Parlamentul European va fi implicat. În mod obligatoriu, va fi o obligație juridică. În ceea ce privește această clauză de salvgardare, de protecție, eu sunt uh, de părere că ceea ce am stabilit în prima lectură e foarte bine, foarte sănătos mai ales în ceea ce privește industria uh, automobilelor. Dacă va exista o adevărată inundație de importuri de mașini, se poate declanșa această clauză și cred că acest mecanism de protecție va da roade. Și adevăratul test va fi atunci când vom vedea că cei din Corea de Sud își iau cu adevărat angajamentul să îndepărteze barierele netarifare și că își uh, onorează angajamentele de a nu stabili uh, astfel de bariere suplimentare. Negocierile cu coreenii, la care a fost implicat și Parlamentul, au fost pozitive și cred că Comisia a fost implicată într-un dialog foarte intens cu coreenii și acum uh, cei din Corea își dau seama cât de importante sunt aceste chestiuni pentru noi. Următorul acord, așadar, nu va fi gata până la 1 ianuarie, ci mai târziu, la cererea uh, Italiei. Ceea ce înseamnă că avem mai mult timp să facem uh, presiune asupra celor din Corea de Sud, să verificăm exact care este situația și să studiem totul mai în amănunt mai ales în legătură cu regulamentul CO2. Cred că acela va fi adevăratul test. Așadar, eu recomand ca uh, comisia noastră să fie de acord să susțină acest acord și cred că trebuie să ne asigurăm că clauzele de protecție intră în vigoare odată cu acordul. Mulțumesc, dorește cineva să ia cuvântul? Uh, dacă nu este cazul, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 8, informare privind delegația Parlamentului la cea de-a cincea întrunire a Forumului pentru Guvernarea Internetului. Discutăm despre internet, reuniunea de la Vilnius și doamna Trautman a fost șefa delegației și ea ne va uh, prezenta rapid ce s-a întâmplat acolo. Va ajunge în curând, doamna Trautman nu este încă aici, dar uh, trebuie să așteptăm câteva minute. Întotdeauna e frumos să facem și o mică pauză. Na, na, na. 16.15 Uhr, 17.15 äh, Uhr abgemacht. Bienvenue. Bine ați venit atunci. Et euh, nous sommes, nous sommes quelques intéressés, nous sommes intéressés c'est oui. Euh, de savoir que vous... Suntem foarte interesați să ascultăm ceea ce aveți de spus. Nu, cred că o să trec la germană. Also. Deci, am vrea să știm din partea dumneavoastră uh, ce noutăți aveți de la această renumită conferință de la Vilnius. Vă rog. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă rog să mă scuzați, vin de la o reuniune cu colegii români privind uh, niște aspecte legate de presă. Uh, Voiam să fac o prezentare rapidă în numele delegației uh, Parlamentului European, care în acest an a fost uh, mai numeroasă la Vilnius decât în anii precedenți, iar forumul privind guvernanța, in, guvernarea internetului uh, a avut loc în uh, a început uh, într-un loc simbolic, uh, un templu al democrației pentru Europa și s-a terminat după cinci ani, uh, um, după o perioadă de testare a aspectelor legate de acces și de dezvoltare. Și această sesiune, spuneam, de încheiere de la Vilnius a fost simbolică, importantă. Pilar del Castillo, Teresa... Lambert van Nistelrooy, Sabine Verheyen, Maria Badia Ecuchet, Aldirga Sodargas, Zigmantas Balsitis, Ivelo Calfin și Maric Schacke. Euh, Aceștia au fost așadar membrii delegației noastre. Am avut mai multe reuniuni bilaterale care au fost interparlamentare cu Fundația Europeană, Fundația Europeană a Internetului. Am discutat în principal despre rolul pe care îl poate avea această fundație ca platformă pentru organizațiile intra parlamente naționale, formate așadar din colegi care um, împreună cu experți din uh, sectorul privat și din societatea civilă alcătuiesc aceste grupuri specializate. I-am implicat de asemenea în atelierul nostru uh, pe mai mulți parlamentari din Kenya, uh, Tanzania, Uganda și Anul trecut am decis să, să începem o cooperare cu uh, aceste țări din Africa pentru a uh, lucra pe temele comune. Și împreună cu colegii din Lituania, dar uh, și la cererea colegilor din Africa de Est, am ținut cont și de toate aspectele de diversitate lingvistică. Ne-am întâlnit de asemenea și cu de parlamentarii britanici, cu ambasadorul um, Statelor Unite, cu președintele Consiliului de Administrație al ICAN, domnul Bergstrom, și cu ministrul polonez responsabil de societatea informațională, care va asigura președinția în al doilea semestru al 2011 și, bineînțeles, cu sectorul privat reprezentat de Camera de Comerț Internațional și cu societatea civilă care ne-a permis să avem o reuniune foarte fructoasă. Fondul um, Națiunilor Unite trebuie să decidă în luna octombrie dacă se va continua sau nu acest forum. Credem noi că o continuare ar fi pozitivă. Uniunea Europeană și Comisia Europeană prin intermediul comisarei Reding, uh, Consiliul uh, în liniile sale directoare și celelalte instituții europene cer această continuare într-un sistem deschis, cu implicare a unor actori multipli și fără a se merge uh, către o instituționalizare. Uh, suntem în continuare în favoarea unei formule cât mai flexibile, dar Comisia trebuie să se asigure prin președinția belgeană că obține un acord unanim al tuturor statelor membre. O astfel de, dacă o, se ia decizia continuării forumului. Acesta va avea loc în următoarea sa ediție la Nairobi. Temele abordate nu au fost de, deloc departe de dezbaterile din Parlament, protecția copiilor, securitatea și uh, combaterea criminalității informatice, uh, o altă temă foarte importantă, cloud computing, libertatea de exprimare, incluziunea digitală și atelierul nostru uh, a fost foarte bine urmărit, participarea a fost foarte bună. Maria Badia Cucet a luat cuvântul în partea a doua din partea Parlamentului. Eu însă am moderat prima sesiune și a doua sesiune a fost moderată de unul din principalii directori ai UNESCO. Am lucrat și pe ideea de neutralitate a internetului, pe interoperabilitate, pe spectrum um, undelor radio și cred că este foarte important uh, să fie notate toate aceste informații care au fost recoltate în urma dezbaterilor. Putem concluziona că uh, participarea Parlamentului a fost una eficientă, încă o dată, și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit. Um, în cadrul Comisiei Europene, interlocutorul nostru direct a fost Enrico Forti, uh, dar doresc să mulțumesc uh, și colegilor lui și doamnei comisar Crăs. Credem că pe viitor, dacă dorim să avem un impact mai mare la aceste forumuri anuale, trebuie Uh, să continuăm în acest sens și a fost un pic paradoxal să, să constatăm diferența între prezența europenilor și absența americanilor. Am constatat o mobilizare politică și instituțională foarte puternică a membrilor Parlamentului, Comisiei, Consiliului Europei, care de asemenea, s-a deplasat la Vilnius, au fost prezenți și reprezentanții ai sectorului privat european, acest lucru a fost necesar. Aspectul diplomatic și aspectul industrial trebuie să fie luate în considerare mai um, pregnant în pregătirea următoarelor sesiuni și um, Va trebui pe viitor să discutăm despre investițiile în rețeaua Eurodig creată de Consiliul Europei și Trebuie de asemenea să beneficiem și de o mobilizare a Parlamentului European împreună cu Comisia. Și am spus deja uh, ceva despre asta doamnei Crăs, pentru că credem că Comisia trebuie să se implice în continuare și, domnule președinte, trebuie să vă spun că ar fi o idee bună să propunem o întrebare orală Comisiei cu dezbateri pe marginea aspectelor internaționale și a celor care pot să se lege de domeniul nostru de competență în cadrul Comisiei ITRE, cu un impact important asupra, uh, uh, asupra realității de astăzi. Mă gândesc la um, Spectrum, mă gândesc la cloud computing, uh, lucruri care sunt importante pentru industrie. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult! Dacă mai există întrebări, a fost prevăzut oricum doar o informare. Vă mulțumesc! Vom discuta cu coordonatorii cum vom proceda în ceea ce privește întrebarea orală. Mulțumesc încă o dată. Asta a fost uh, tot pentru astăzi. Uh, continuăm cu reuniunea coordonatorilor în două minute. Mulțumesc!